Vă mulțumesc pentru această disciplină a dumneavoastră. Dacă am înțeles eu bine, avem o premieră absolută aici. Pe de o parte, faptul că Comisia Agri și Comisia NAD de la COR se reunesc pentru a discuta subiecte atât de importante, printre care viitorul uh, regiilor noastre rurale, dezvoltarea acestora. Domnule vicepreședinte, domnule raportor, dragi colegi ai Comisiei Agri și ai Comisiei NAT de la Comitetul Regiunilor, îmi face plăcere și mă simt onorat să întâmpin aici pe colegii noștri de la Comitetul Regiunilor, Comisia NAT, participarea lor la schimbul nostru de vederi în ce privește viitorul regiunilor rurale se înscrie în mod firesc în cadrul relațiilor noastre instituționale, pe care le dorim mai intense în viitor, dar și mai pline de sens. În condițiile în care regiunile noastre, teritoriile noastre vor trebui să ne preocupe în cel mai înalt grad în momentul în care ne pregătim să evaluăm și respectiv să reformăm PAC. Domnul președinte Sikerski ni se va alătura un pic mai târziu, în cursul după amiezii. Și a avut ocazia domnia sa de două ori de a se exprima în fața Comisiei NAT, a apreciat dezbaterile atât de interesante de acolo. Sunt sigur că schimbul de vedere de astăzi va fi tot așa de interesant și că comisiile noastre se vor îmbogăți reciproc cu schimbul acesta de opinii avem preocupări comune, iar uh, miza actuală este viitorul, viitorul regiilor noastre rurale în condițiile în care ne pregătim de reforma PAC în aceste condiții. Suntem obligați cu obiectivitate să avem o viziune asupra viitorului în acest sector în condițiile în care lucrurile se mișcă foarte repede pe plan internațional și teritoriile noastre rurale sunt atât de importante și vor fi și mai importante în viitor. Permiteți să vă spun cum se va derula această după masă și cum vor arăta lucrările noastre. În primul rând, dau cuvântul vice, vicepreședintelui Comisiei NAT, domnul Buchanan, care ne va spune perspectiva locală și regională pe care o are asupra PAC. Asupra dau cuvântul uh, domnului raportor Rander Lanz, care ne va prezenta conținutul cărții albe privind politica rurală. Cei doi vorbitori uh, au un anumit timp la dispoziție și suntem foarte exigenți, să știți. Au un timp la dispoziție, vă spuneam, de 15 minute fiecare. Apoi, două minute vor avea fiecare dintre coordonatorii de la comisiile noastre respective. Începem cu coordonatorii de la Comisia NAT. Astfel vom auzi, îl vom auzi pe domnul Peterson, domnul Jebluix, domnul Martikainen, domnul Stenson și domnul Aci, în această ordine. Apoi îi vom asculta pe coordonatorii de la Comisia Agri de aici, de la Parlament, în ordinea cunoscută, grupurile politice, așadar, pe care le cunoașteți foarte bine. Apoi, în timpul rămas la dispoziție, vom avea o dezbatere mai amplă și vor putea să existe informații și intervenții spontane din sală, după cum știți procedura. Aș dori, așadar, să avem perspective și orientări în cursul acestei dezbateri și nu numai să facem niște sinteze. Vă mulțumesc pentru atenție în mod anticipat și dau cuvântul domnului Buchanan, care ne va spune care este perspectiva locală și regională asupra politicii agricole comune. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mă bucur foarte mult să mă găsesc aici pentru prima întâlnire comună a uh, comisiilor noastre respective. Sper că va fi începutul unei cooperări mai strânse între cele două instituții ale noastre. Aș dori să-l scuz pe președintele nostru al Comisiei NAT, domnul Sosias, care nu poate să vină astăzi. Este foarte dezamăgit pentru că el recunoaște cât de importante sunt regiunile rurale pentru inovare și dezvoltare și cât de mult pot să participe ele la obiectivele Europa 2020 și știe cât de importantă este relația între comisiile noastre respective. Mă numesc Tony Buchanan, sunt uh, reprezentant al unei circunscripții din Scoția și sunt vicepreședinte al Comisiei NAT, Resurse Naturale de la Comitetul Regiunilor. Regiunea mea se găsește în centrul Scoției, nu departe de Glasgow și avem peste 90.000 de locuitori, adică a majoritatea populației din Scoția. O suprafață de peste 400.000 de hectare, 70% din aceasta reprezentând terenurile rurale agricole. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Sikerski pentru că a venit la ședința noastră NAT în luna martie pentru a discuta viitorul politicilor locale și rolul autorităților locale și regionale. Acea a fost punctul de plecare al întâlnirii noastre de astăzi, practic. Și sunt recunoscător membrilor comisiei eh, dumneavoastră pentru că au venit la un eh, seminar de profil și acesta a avut loc în septembrie în cooperare cu Asociația Internațională pentru Ruralitate, Mediu și uh, așa mai departe, și dezvoltarea internațională. Acest seminar cred că a întărit angajamentul tuturora și al nostru pentru a lucra mai bine cu Parlamentul European după 2020. În noiembrie am avut o conferință comună împreună cu cei de la CESE pentru a sărbători 20 de ani de la conferința de la Cork, deci pentru a vorbi despre dezvoltarea rurală din această perspectivă. Domnul Sechetschi ne-a făcut onoarea de a participa și vreau să-i mulțumesc, că, să mulțumesc că a venit la această conferință. Aceste conferințe arată că societatea civilă și autoritățile locale și regionale au aceleași temeri, aceleași teme de discuție. Au dorit să meargă dincolo de la declarația de la Cork și să se propună angajamente concrete pentru dezvoltarea rurală a Europei. Zonele rurale ca zone centrale de dezvoltare și inovare contribuie la strategia 2020 într-o relație echilibrată. Și aceasta este și o prioritate pentru noi, Comisia NAT. Comisia, care, conferința care a sărbătorit declarația de la Cork din septembrie, s-a concentrat pe dezvoltarea rurală. Și noi, la Comitetul Regiunilor, am salutat această tematică. Acum ne revine sarcina de a implementa aceste concluzii, iar autoritățile locale au un mare cuvânt de spus în acest sens. Modernizarea, inovarea în zonele rurale, acestea sunt tematici ale unui aviz al comisiei noastre. În acest fel, îi integrăm pe cei din zonele rurale pentru a avea o politică structurată în acest domeniu după 2020. Domnul Malz va prezenta avizul său și asta va face peste câteva minute, însă vreau să repet pe scurt că e vorba de un subiect cât se poate de, de actualitate și sperăm că Comisia dumneavoastră Agri ne va ajuta în acest demers. Zonele rurale și intermediare reprezintă peste 90% din teritoriul UE, reprezintă 60% din locuitorii UE și reprezintă 40% din plus valoarea sau valoarea adăugată generată și reprezintă și foarte multe locuri de muncă. Și totuși, zonele rurale sunt considerate înapoiate. PIB-ul din regiunile rurale este cu 73% decât în zonele urbane, iar diferența între zonele din nord și dintre rural și urban sunt cu atât mai mari în uh, sudul Europei. Există o serie de probleme în aceste zone și zonele acestea rămân în urmă, mai ales din cauza problemelor demografice și din cauza problemelor agricole. 20% dintre ferme au dispărut între 2007, 2007 și 2013, trecând de la 13,6% la Uh, mult mai puțin în această perioadă, conform statisticilor din, uh, de la dispoziția noastră. Și Comisia dumneavoastră recent ați adoptat un raport cerând instituțiile europene să regândească obiectivele PAC pentru a restabili încă o dată această politică uh, ca politică publică pentru binele public și asta, bineînțeles, combinând-o cu protecția mediului. Avem probleme în Europa uh, cu fermele noastre pentru că vârsta fermelor a crescut foarte mult, tinerii nu preiau aceste exploatații agricole și tinerii care totuși vor să se stabilească nu pot să deschidă ferme durabile cu care să le dea un venit uh, bun. Veniturile din activitatea agricolă în comparație cu alte uh, sectoare economice sunt venituri mici și Comisia Agri, Comisia noastră, NAT, a făcut un aviz în ce privește soarta tinerilor fermieri, publicat în februarie. Iar sectorul agricol uh, trece printr-o criză care se accentuează pe zi ce trece. Mai mult decât atât, zonele rurale au probleme și cu oferta de educație, de servicii de sănătate, culturale și așa mai departe, lucruri care trebuie să fie abordate. În ceea ce privește accesibilitatea, investițiile, cercetările uh, sau cercetarea, tehnologia și aici sunt probleme, pentru că și aici zonele rurale sunt mai uh, defavorizate. De exemplu, conectarea prin rețele de telecomunicații ar putea să joace un rol în acest sens dar uh, Europa rurală are probleme de acoperire, pentru că în 2012 foarte multe gospodării, milioane dintre acestea nu aveau acoperire uh, cu internet, foarte multe de acestea în zonele rurale, așa, așa, așa, așa mai departe. Iar doar 20% dintre sate erau contate la internet, în comparație cu 60% din zonele urbane. Iar uh, pentru provocările viitoare, noi considerăm că nu vom avea uh, o creștere și dezvoltare durabile dacă nu avem și coeziune teritorială și dacă nu avem uh, și nu atragem de partea noastră și zonele rurale în acest demers. Pe perioada de programare până în 2020 este important să purtăm o dezbatere cât privește politicile pentru această zonă rurală. Să vedem care este plusvaloarea sa, care este potențialul său de creativitate. E nevoie de o creștere durabilă, sustenabilă. Asta în lumina strategiei 2020. Acestea nu sunt încă suficient exploatate. Este important să stimulăm procesul de dezvoltare rurală. De aceea dorim să ne ajutați pentru a lansa acest apel împreună Comisiei Executive. Cadrul pentru 2020 trebuie să fie revizuit pentru a pune mai mult accent pe nevoile și vitalitatea zonelor rurale din toată Europa. Este astfel o ocazie pentru a avea o abordare mai holistică, pentru a răspunde la întrebarea la ce servește agricultura? De asemenea, e nevoie să sprijinim aceste comunități prin diversificare și așa mai departe și să înțelegem aceste politici într-o viziune mai holistică. Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană, precum și națiunile și regiunile noastre, incorporează aceste uh, prevederi în viitoarea legislație abordarea trebuie să fie uh, echilibrată, inclusiv când vine vorba de infrastructuri și de investiții. Să nu uităm de masa critică. Finanțarea trebuie să fie suficientă pentru a obține rezultatele scontate, iar uh, diversele angajamente, cum ar fi reducerea emisiilor, și ele nu trebuie să fie uitate. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi! Merci, merci, Mulțumesc, domnule Buchanan pentru această introducere și uh, dau imediat cuvântul domnului raportor care ne va prezenta conținutul cărții. Thank you, Chair. Um, I would like to start with echoing the words of Mr. Mulțumesc. Așa cum a spus domnul Buchanan, ne bucurăm să vedem că se continuă cooperarea rodnică între Comisia Agri a Parlamentului European și Comitetul Regiunilor. De asemenea, mă bucur să-i văd și pe unii din uh, colegii mei uh, din Parlamentul European. Uh, mă bucur să mă aflu aici. Doamnelor și domnilor, Comitetul Regiunilor consideră că numai printr-o abordare integrată va fi posibil să răspundem la provocările economice, sociale și de mediu cu care se confruntă multe, majoritatea regiunilor din Europa și mai ales cele uh, rurale. Și aș dori să mă axez pe trei subiecte în discursul meu. În primul rând, doresc să vorbesc despre accelerarea sprijinului financiar UE pentru dezvoltarea rurală, crearea de locuri de muncă și coeziunea teritorială. În al doilea rând, diversificarea punctelor de intrare uh, și introducerea dimensiunii rurale în toate politicile UE și apoi armonizarea regulilor uh, ce gestionează fondul, fondurile structurale printr-un cadru strategic comun. Comitetul Regiunilor a adoptat în unanimitate un uh, raport din proprie inițiativă privind inovarea și modernizarea economiei rurale. Am avut onoarea de a fi autorul acelui raport în care am uh, stabilit în detaliu propuneri legate de aceste trei domenii de acțiune. Aș vrea să încep cu primul punct, sprijinul financiar UE pentru dezvoltarea rurală, ocuparea și coeziunea teritorială. Chiar dacă coeziunea teritorială este unul din obiectivele stabilite în Tratatul de la Lisabona, este destul de surprinzător și chiar uh, dezamăgitor să vedem că la ora actuală fondurile structurale funcționează într-un mod care duce mai degrabă la sporirea disparităților regionale. Se discută foarte mult despre viitorul politicii agricole comune și despre legitimizarea bazei acesteia. Subvențiile agricole fac uh, obiectul unor critici dure pentru că um, ajung mai mult la exploatațiile agricole cele mai mari și cele mai productive și astfel accentuează specializarea regională și duc la sisteme de uh, exploatare tot mai concentrate. Astfel apar diferențe foarte mari între regiuni și se uh, grăbește dispariția fermelor în multe părți. Consecințele economice, sociale și de mediu au fost prezentate de domnul Buchanan. Și din aceste motive, propunerea de a stimula ocuparea și includerea în zonele rurale se bucură de sprijinul nostru. În plus, politica de dezvoltare rurală, care are obiectivul primordial de a compensa divergențele provocate de subvenții în cadrul pilonului 1 al PAC, nu a reușit să inverseze tendințele. Domnul Buchanan a prezentat o analiză detaliată a acestei probleme la audierea dumneavoastră din septembrie 2015, referitoare la punerea în aplicare a PAC la nivel regional. În conformitate cu cifrele inițiale oferite de comisie, trei sectori din finanțare sunt uh, dedicate agriculturii. Prioritatea a șase este promovarea uh, includerii sociale, reducerea sărăciei și promovarea dezvoltării rurale și aceasta primește doar 15% din fondurile totale. Măsurile de cofinanțare pentru dezvoltarea rurală pun probleme în regiunile cu resurse administrative și financiare reduse. De aceea, absorpția fondurilor este slabă în unele state membre. Și, din păcate, aceste cifre confirmă preocupările exprimate de Comitetul Regiunilor în avizul său referitor la sustenabilitatea zonelor rurale. În aviz, avizele privind inovarea și modernizarea economiei rurale, Propunerile legislative privind reforma PAC și politica de dezvoltare rurală după 2013 și dezvoltarea uh, începută din comunități la nivel local Comitetul Regiunilor a cerut o mărire a bugetului FEADR, FEADER, care fusese redus cu 12% față de perioada anterioară de programare, pentru a uh, putea contracara concentrarea tot mai mare a producției agricole, care duce la dis disparități tot mai mari între regiuni. Mărirea bugetului FEDER ar trebui să fie canalizată, în primul rând, pentru atingerea obiectivelor de includere socială, reducerea sărăciei și dezvoltare economică în zonele rurale. Obiectiv pentru care se alocă la ora actuală doar 15% din bugetul total. Dacă ne dorim o agricultură competitivă și multifuncțională, trebuie să punem accentul pe diversificare. Dar, deși uh, o agricultură multifuncțională aduce o contribuție reală la dezvoltarea rurală, nu este suficientă. Este nevoie de uh, stimularea celorlalte sectoare socioprofesionale pentru a promova dezvoltarea societății rurale într-un mod durabil, diversificat și echilibrat. Și dezvoltarea uh, locală trebuie susținută mai mult. Doar 5% din bugetul FADR este dedicat programului LIDER nu e suficient pentru a introduce un plan de relansare a investițiilor în zonele rurale. Zone în care oamenii aflați în situații dificile la oraș se întorc pentru că vor să-și reducă cheltuielile și să-și amelioreze condițiile de trai, deschizându-și propriile afaceri. Din păcate, alte fonduri structurale europene adâncesc aceste diferențe și mai mult. Studiul COR privind bugetele pe care cred că îl aveți și dumneavoastră la dispoziție, referitor la dezvoltarea rurală, arată că există o situație foarte inadecvată în zonele rurale din Europa. Însă statele, însă, mă scuzați, se arată că cel mai îngrijorător este că s-au redus foarte mult fondurile față de perioada de programare anterioară. În perioada 2007-2013, 32,6% din fondurile structurale au ajuns în zonele rurale, însă cifra este de doar 21,3% în perioada actuală. Este o pierdere enormă pentru zonele rurale. Această scădere a cheltuielilor este provocată în primul rând de reducerile uh, la uh, fondurile de dezvoltare regională, fondurile dedicate zonelor rurale. Estimările preliminare ale DigiRegio arată că fondurile dedicate zonelor rurale au fost reduse de la 25,8% în perioada 2007-2013 la doar 11,5% în perioada actuală. Așadar, fondurile din Fondul de Dezvoltare trebuie să fie redirecționate uh, urgent către zonele rurale. Fondul European de Dezvoltare Regională trebuie să suplimenteze Fondul European uh, Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurală, după cum se uh, stipulează în tratatele europene. După cum a spus domnul Buchanan, este nevoie de o acțiune rapidă pentru a ameliora uh, oferta de formare profesională din zonele rurale. Doar 9% din Fondul Social European uh, s-a cheltuit în uh, zonele rurale în perioada anterioară de programare. Acum bugetul a scăzut și mai mult la 7% în perioada 2014-2020, ceea ce este insuficient pentru a răspunde problemelor comunității agricole. Trebuie să se țină cont de toate aceste cerințe în măsura posibilului atunci când se va face revizuirea la jumătate de uh, parcurs a cadrului financiar multianual și uh, trebuie să se țină complet cont de acestea după 2020. Trec acum la punctul al doilea, introducerea dimensiunii rurale în toate politicile europene. Zonele rurale au uh, nevoi mult mai mari decât uh, ce poate oferi politica de dezvoltare rurală, însă în orice caz, ce oferă Uniunea Europeană nu este suficient nici pe plan cantitativ și nici pe plan calitativ. Toate politicile structurale ar trebui să aibă ca obiectiv prioritar dezvoltarea rurală, în conformitate cu obiectivul de coeziune teritorială din Tratatul de la Lisabona. Una din principalele priorități trebuie să fie accesul la uh, rețele de telecomunicații în bandă largă, un factor cheie pentru a stimula competitivitatea și creșterea economică, după cum a spus și domnul Buchanan. În 2013, doar 25,1% din zonele rurale aveau acces la internet în bandă largă, spre deosebire de 68,1% în zonele urbane. Interdependența urban-rural este foarte importantă și trebuie recunoscută, însă nu există nicio politică a Uniunii Europene care să acopere această temă. Și este necesar să se ia măsuri cât mai rapid. Este vital și este urgent să se diversifice punctele de intrare și să se uh, introducă dimensiunile rurale în toate politicile UE, așa cum se întâmplă cu uh, politica urbană la ora actuală. Această abordare nu va fi una simplă, pentru că uh, sunt multe obstacole care uh, trebuie eliminate, însă dacă se va face acest lucru, se va ajunge la o mai bună interconectare și integrare între uh, politica rurală și altele. În al treilea rând, abordarea locală pentru programele operaționale. Pe lângă resursele bugetare disponibile, este uh, necesară și o abordare locală, care deocamdată nu se face simțită în programele operaționale. Cercetarea arată că uh, ar fi necesară o astfel de abordare și, de asemenea, ar fi necesară o conștientizare sporită la nivel teritorial. Numai așa se poate aplica mai eficient politica de coeziune. Cadrul strategic comun și contractele de parteneriat creează un mediu sănătos pentru coordonare și integrare și pot fi considerate două inovații interesante în noul cadru european de politici, însă acestea nu sunt suficiente pentru a garanta dezvoltarea rurală durabilă. Dezvoltarea locală stimulată de la nivelul comunității locale și investițiile teritoriale integrate sunt uh, singurele prevederi din uh, regulamentul privind prevederile comune care conțin măsuri comune cu sinergii concrete pentru punerea aplicare comună a fondurilor structurale. Apoi, uh, ar fi necesar să se proiecteze și să se pună în aplicare o strategie de dezvoltare rurală bazată pe o abordare teritorială integrată. Uh, pentru asta este nevoie și de resurse umane, pe care uh, e greu să le găsim în zonele rurale cele, cu cele mai mari dificultăți. În avizul său, Comitetul Regiunilor a subliniat faptul că dezvoltarea de capacități este o uh, caracteristică esențială a acestei politici. În încheiere, acum 20 de ani, a fost adoptată prima declarație de la Cork pe 9 noiembrie 1996. Aceasta solicita atingerea unui echilibru mai uh, corect între zonele rurale și cele urbane, în ceea ce privește cheltuirea fondurilor publice și investițiile în infrastructură. Trebuie să recunoaștem însă că suntem departe de a fi atins un astfel de obiectiv. Dacă ne dorim ca a doua declarație de la Cork, Cork 2.0, care a fost adoptată acum două luni, să nu rămână literă moartă, este esențial să uh, introducem măsurile rurale în, uh, ori de câte ori se revizuiesc sistematic uh, politicile macro și politicile sectoriale. Este necesară uh, o carte albă pentru a se ajunge la o politică europeană de dezvoltare rurală. Uh, Politica agricolă comună nu poate și nici nu trebuie să ducă la îndeplinirea obiectivelor necesare pentru uh, zonele rurale, care sunt trecute cu vederea de toate celelalte politici. De aceea uh, ne-am întâlnit astăzi aici, ca să vă cerem ajutorul pentru a cere o carte albă privind situația rurală. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci, merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule atât în ceea ce privește conținutul foarte precis al activității dumneavoastră. Este foarte original. Iată, îl salut pe președintele uh, Sikerski, dar uh, care m-a rugat să continui să prezidez uh, această reuniune. Iar acum o să dăm cuvântul coordonatorilor Comisiei LAT, NAT și apoi coordonatorilor de la Parlament și o să-i dau cuvântul domnului Uno Peterson pentru grupul uh, socialiștilor. Mulțumesc foarte mult în spiritul uh, cooperării și coeziunii teritoriale. Este foarte important pentru toate politicile europene să se asigure că principiul celor trei E este, celor trei R uh, este respectat rural, urban, rural să fie inclus în toate politicile europene, să existe calitate pentru toți cetățenii, fie că locuiesc în teritorii urbane sau rurale. Și toți să fie tratați cu egalitate și să-și folosească competințele pentru a compensa specificitățile teritoriilor rurale. Să vă dau un exemplu din Danemarca o regiune din zona de sud este o zonă cu probleme economice și am încercat să transformăm aceste probleme economice în posibilități. Sunt zone diferite, cu probleme diferite, cu puncte tari diferite. E vorba de urbanizare, urbanizarea uh, din zonele respective, iar zonele rurale au mai puține cunoștințe. Rezultatele din sudul Danemarcei doresc să susțină dezvoltarea în toate zonele, ceea ce este sarcina Forumului pentru Dezvoltare Rurală. Încercăm uh, să aducem împreună elementele puternice ale geografiei și celelalte elemente. S-a creat uh, un partid, un fond special pentru aceste zone periferice, pentru uh, a face legătura dintre regiunile respective și punctele lor uh, tari pentru a duce la dezvoltarea rurală și locală. Regiunea aceasta a susținut un studiu de fezibilitate încercând uh, să ducem la construirea unui feribot electric care să nu mai polueze. A costat 7 milioane de euro pentru a fi pionierii unei asemenea inițiative dane. Primul feribot electric uh, din Danemarca va deveni o realitate în 2017, va crea uh, locuri de muncă în zona locală, în șantierele navale și va duce la un transport durabil în această zonă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Peterson! Și acum dau cuvântul domnului Geblewix de la PP. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, din Comisia Agri, reprezint aici regiunea Zahorno-Pomotski din Pomerania de Vest. Astăzi am plăcerea de a vorbi în numele PPE-ului. Și vreau să spun două lucruri importante. În primul rând, vreau să mă refer la viabilitatea produs, prețurilor produselor agricole. PPE-ul consideră că politica agricolă comună viitoare trebuie să încurajeze punerea în aplicare a unor sisteme de alimente variabile care să răspundă la nevoile consumatorilor europeni, astfel încât să existe posibilitatea de a deveni independenți de furnizarea, aprovizionarea globală. Asta înseamnă lanțuri de aprovizionare locale, Uh, și înființarea unor lanțuri de aprovizionare pentru uh, bufetele școlare sau uh, pentru cei care furnizează produse alimentare. Ideea ar fi să dezvoltăm produsele locale, iar produsele acestea să fie produse într-o manieră mai durabilă. Asta ar fi primul punct la care vreau să mă refer astăzi. Al doilea lucru, este vorba despre crearea de locuri de muncă în sectorul turismului agrar. Merită să subliniem faptul că acest gen de turism, agroturismul, este o șansă pentru multe regiuni din Europa să creeze locuri de muncă. Și nu poate fi vorba numai de crearea de locuri de muncă, ci este un mijloc de a susține fermele prin diversificarea surselor de venit. Nu vorbim și despre protecția peisajelor și susținerea pe care o dăm meșteșugurilor locale. Toate astea uh, reprezintă doar unul dintre multiplele obiective pe care le avem. Dorim de asemenea punerea în aplicare a unor acțiuni integrate, astfel încât viitoarea politică agricolă să susțină asemenea inițiative integrate. Trebuie să putem susține IMM-urile care să activeze în domeniul agricol prin asemenea măsuri. Și de asemenea trebuie să le sprijinim astfel încât să atragă turiști din alte zone zonele agricole suferă de o lipsă de infrastructură. De aceea trebuie să ne asigurăm că vom construi drumuri și vom asigura accesul la internet. Vreau să mai adaug ceva în concluzia prezentării de astăzi. Există vreo 13.300 de, de inițiative prin fondurile agricole. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Vreau să-i rog pe oratorii următori să respecte timpul care este alocat, două minute, adică știu că e enervant, dar asta este regula gestionării timpului în Parlamentul European. Și acum dau uh, cuvântul domnului Marti Kainan. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să văd dacă pot să vorbesc în limba finlandeză. Există interpretare în limba finlandeză? Mi se poate comunica? Bun. No, jatkan kuitenkin. aiemmat puhujat ovat sanoneet. Se pare că în cabinele de interpretare există și persoane care pot prelua din finlandeză. Așa cum dorește domnul președinte, am să parcurg acum uh, sintetic, uh, așa cum dorește președintele. Se pare că totuși nu există traducere, continui pe engleză. Kaikkein syrjäisimpien, kaikkein kaukaisimpien alueiden, maaseutualueiden tilanteen, maataloustuotannon kannattavuus. Revenind totuși Aș dori să vorbesc despre zonele ultraperiferice, pentru că suprafețele uh, scad, veniturile de fapt scad pentru mulți dintre fermieri care nu mai pot să-și continue activitatea și din acele zone dispar uh, din ce în ce mai mulți fermieri. După 2020 Trebuie să existe mai multe posibilități pentru ca aceste regiuni să poată fi susținute în continuare. Aș dori să vă reamintesc că Comitetul Regiunilor a dorit să continue discuțiile asta și în urma eliminării cotelor pentru lapte, pentru a găsi noi baze sustenabile pentru agricultură în întreaga Europa și în acest sens este nevoie probabil și de un instrumentar nou. în spațiile Comitetului Regiunilor, sub uh, conducerea Comisiei, are loc conferința cu privire la risipirea alimentelor, food waste. Eu am redactat un raport uh, în acest sens și în grupul nostru de lucru uh, vrem să obținem rezultate ambițioase pentru că anual ne confruntăm cu foarte multe Uh, deșeuri alimentare. Mulțumesc! Merci a vous. Mulțumesc, domnule Martikainen. Are cuvântul domnul Stenson. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului uh, Alianței Europene aș dori să vorbesc uh, despre Irlanda și zona rurală din care vin eu. Aici nu avem deloc acces la banda largă. Ni s-a promis acest lucru de către Parlamentul European, de către guvernul uh, irlandez, dar nu avem acest acces. Deci infrastructura aceasta trebuie să fie rezolvată imediat. Și apoi, trebuie să avem acces astfel încât oamenii să poată locui și munci și lucrul acesta trebuie rezolvat și în vestul Irlandei. După părerea mea, ne-am concentrat prea mult pe zonele urbane, în detrimentul comunităților rurale. Este o problemă care trebuie rezolvată pentru că nu putem să urbanizăm toată zona. Trebuie să menținem viața zonelor rurale. Uniunea Europeană trebuie să asigure serviciile esențiale în zonele rurale. Populația este în declin, așa încât orășelele și satele din Irlanda și cred că și din toată Europa nu au nici măcar un oficiu poștal, poate că nu au nici măcar uh, o secție de poliție, chestiune care trebuie și ea rezolvată. Programul LIDER, care este excelent și este binevenit, ar putea să rezolve o serie din aceste probleme și aș vrea să mai spun ceva. Nu cred că ar trebui să continuăm eforturile de a planta uh, zone foarte mari de teren în uh, Uniunea, în zonele rurale. Ele trebuie menținute pentru tinerii fermieri, astfel încât uh, să poată produce alimente. Este un lucru absolut esențial. Salut uh, declarația de la Corc, care aduce vitalitate, dar este momentul să acționăm. Parlamentul European și Comitetul Regiunilor pot să participe în egală măsură și pot să dea zonelor noastre rurale o a doua șansă. Vă rog să nu lăsați să treacă această șansă, să nu o pierdeți. Noi, ca legiuitori, vom fi judecați după ceea ce vom face despre, vom fi judecați după peisajul rural pe care îmi vom lăsa moștenire. Trebuie să-l îmbunătățim și nu știu dacă acum facem chiar acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Stenson. Are cuvântul domnul Hatch Domnul Haci. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, distinși europarlamentari, stimați colegi, după cum ați auzit, sunt uh, membru al uh, Comisiei NAT și reprezint Irlanda de Nord. Sunt și raportor privind susținerea tinerilor uh, fermieri. Nu cred că trebuie să conving pe cineva de aici de ne, cât de important este să ne protejăm zonele rurale și să le menținem durabilitatea. Am prezentat ieri uh, la Comisia NAT documentul meu privind susținerea tinerilor uh, fermieri, un document de poziție care a fost adoptat în unanimitate și susținem că noi putem vorbi cu o singură voce pe acest subiect. După cum știți foarte bine, uh, foarte mulți dintre fermierii tineri sunt sub 35 de ani mulți cei din cei care au, uh, doresc o carieră în acest domeniu se simt în pericol. Și zonele rurale se confruntă cu multe probleme legate de transport, proaste comunități, comunicației și ne, lipsa de acces la bandă largă, servicii de sănătate și alte servicii. Deci este absolut esențial să susținem, să-i susținem pe tinerii fermieri pentru a menține viața zonelor rurale și pentru a ajunge la obiectivele coeziunii în acest domeniu. Tinerii fermieri sunt, uh, au spirit de inovație, adoptă măsuri uh, foarte importante și trebuie mm, avut în vedere cooperarea cu uh, Banca de Investiții. Trebuie să ne gândim la o modalitate de a accelera acest ajutor și să ne gândim la țările și regiunile noastre. Ca și colegul meu din Republica Irlanda, lipsa de acces la banda largă este o barieră foarte importantă și doream uh, să auzim că această bandă largă va fi cumva împărțită uh, între cele două zone despre care vorbeam. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Haci! Am uh, făcut uh, am trecut prin toți coordonatorii de la NAT și acum o să trecem imediat la coordonatorii de la Comisia Agri. Domnul Des are cuvântul în numele PPE-ului. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi. Trebuie să reținem un lucru. Zonele rurale sunt foarte diferite uh, în diferitele state membre, dar există și diferențe regionale în interiorul statelor membre. De aceea trebuie uh, să existe adaptări. În zonele rurale se produc alimentele, apa potabilă, Uh, se livrează de aici, deci constituie baza pentru viața din zonele urbane. Europa poate să susțină regiunile rurale să avanseze, dar uh, nu se poate pune accentul doar pe Europa, pentru că și reprezentanții autorităților locale au aceeași responsabilitate vin dintr-o asemenea uh, zonă rurală în care în 1937 aveam cea mai mare rată de mortalitate din Europa. Astăzi uh, suntem o regiune de vârf uh, cu șomajul cel mai mic din Germania, de fapt Acum, colegii au vorbit despre internetul de bandă largă. Banda largă, sigur, trebuie să fie pusă la dispoziție în zonele rurale, pentru că altfel uh, nu s-ar stabili nicio firmă acolo, nu s-ar putea crea locuri de muncă. Bavaria investește în momentul de față circa 1,7 miliarde de euro, mai mult decât în tot restul Germaniei. De fapt, 96% dintre comune se află în zonele care beneficiază de finanțare. Astfel se creează premisele pentru ca regiunile să poată supraviețui și pe viitor. De asemenea, trebuie avem grijă ca resursele naturale să fie utilizate în așa fel încât să obținem eficiență maximă. Și cunosc și exemple din regiuni unde fondurile europene nu au fost utilizate cu eficiență și uh, aș dori să țineți cont de acest lucru atunci când veți elabora Cartea Albă. Dicăstru. Mulțumesc, domnul De Castro are cuvântul acum. Grație. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc Comitetului Regiunilor și Comisiei NAT pentru această ocazie importantă de dezbatere. Grupul meu susține necesitatea uh, elaborării unei cărți albe privire la zona rurală și ne bucurăm să susținem această bătălie și așa cum domnul raportor a spus cu câteva clipe în urmă, o bătălie care la conferința numărul 2 de la Corc a reportat un succes, acel că toate politicile Uniunii trebuie să beneficieze de aceeași importanță, nu doar politica agricolă, pentru că ne lovim deseori de miopia statelor. În reforma politicii agricole comune pe care am realizat-o în acest Parlament în legislatura precedentă, am permis statelor membre să uh, crească procentul de cheltuieli pentru dezvoltarea rurală. Însă, așa cum vă spuneam, prea puține state au făcut acest lucru, lăsând ca multe dintre resursele politicii agricole comune să rămână în primul pilon. Însă, nu doar politica agricolă comună trebuie să răspundă cerințelor uh, pentru o mai bună dezvoltare a zonelor rurale. Se impune găsirea unor soluții noi și de aceea cred că această carte albă ar putea să aibă un rol important și ar putea clarifica care dintre aceste politici ar putea avea un rol determinant uh, angajamentul comunelor de asemenea și găsirea unui răspuns și din partea regiunilor în ceea ce privește cheltuirea resurselor. Pentru că, așa cum știm cu toții, uh, resursele uh, se reduc uh, pentru Uniunea Europeană și nu cresc. Mulțumesc și mult succes! Merci. Mulțumesc, domnule De Castro. Doamna Müller are cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru acest schimb de opinii cu Comitetul Regiunilor, care este unul foarte important și eu pot să susțin și să subliniez multe dintre aspectele dezvoltării regionale. Trebuie ca transportul, mobilitatea, educația uh, în zonele rurale, dar și sarcinile care revin comunelor să fie privite într-o manieră integrată. Ar fi important ca struc- fondurile structurale să permită și alte tipuri de finanțare pentru zonele rurale și în domeniul transporturilor sau al educației. Pentru că ar trebui să uh, conștientizăm faptul că fermierii, în proporție de 65%, sunt uh, la vârsta pensiei, practic, ceea ce este un uh, semnal de alarmă. De aceea trebuie să câștigăm agricultori tineri și să le putem arăta că este o meserie de viitor. Mobilitatea și naveta la oraș nu poate fi obiectivul nostru. Pentru, comis, pentru grupul meu este important să acordăm atenției și consumului de suprafețe. În Germania și în Bavaria avem probleme mari în ceea ce privește suprafețele de compensare uh, ecologice. Pentru că atunci când se construiesc autostrăzi sau alte infrastructuri, uh, se pierd uh, terenuri agricole măsurile ar trebui finanțate din uh, fondurile ecologice pentru că um, comunele ar trebui să cheltuiască foarte mulți bani pentru a proteja biodiversitatea. Și aici trebuie să găsim abordări comune. În Germania cred că avem foarte multe exemple negative care n-ar fi neapărat de urmat în celelalte țări. Mulțumesc! Oui, merci, madame. Mulțumesc, doamna Miller. Doamna Sandra Rodriguez are cuvântul acum. Bun, mă scuzați. Domnul Loazo are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim uh, despre dezvoltarea rurală, dar nu se întâmplă nimic uh, în realitate. Din contră, statele sunt părăsite, dispar uh, locurile de muncă, dispar locuitorii, deci ruralitatea dispare și după cum știți bine, agricultura se pierde în Europa, pentru că din anii 80 politica agricolă comună nu mai susține agricultura, ci se concentrează pe domeniul agroindustrial. Noi nu putem să trăim în felul acesta. Regiunile uh, respective care au putere nu mai fac nimic. Avem exemplul medicinei, uh, sau, de exemplu, la nivel național, nu, se decide numărul de locuri alocate, pentru că de fapt lipsesc rețelele și la nivel național trebuie să existe politici. Regiunile nu decid nimic, nu se reglează nimic acolo pe termen lung. Sunt în Consiliul Regional din 2004, am făcut parte din Consiliul Municipal și știu că deciziile importante se iau la nivel național și european iar regiunile nu iau niciun fel, nu au niciun fel de putere legislativă. Vă mulțumim, mulțumim pentru propunerea de carte albă care com, nu face decât să confirme preocupările noastre. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, vom uh, proceda în felul următor, să vedem ce spun domnul Buchanan și domnul Lanț care vor răspunde la cele spuse de coordonatori atât de la NAT cât și de la AGRI și între timp, vreți, dacă vreți să vă înscrieți pentru procedura intervențiilor uh, spontane, să ridicați cartonașul din fața dumneavoastră ca să vedem cine ia cuvântul după cei doi intervenienți. Dacă sunteți de acord, domnule vicepreședinte și domnule raportor, mulțumesc. Domnul Buchanan. Doriți să începeți, vă rugăm. Yeah, thank you, Chair. Yeah, very much. Mulțumesc, domnule președinte. Salut comentariile care au fost făcute de către colegi, atât din partea CUR, cât și din partea Parlamentului European. E bine de știut că avem o viziune comună pentru îmbunătățirea zonelor rurale, aducând aici infrastructură și pentru a îmbunătăți șansele la un loc de muncă în aceste zone. Nu putem să uităm că cu toții ar trebui să analizăm situația, să facem tot posibilul pentru a obține maximul pentru zonele rurale. Popul, depopularea este un aspect major și trebuie să convine populația să rămână la țară, să continue să lucreze pământul. Deci trebuie să folosim toate instrumentele de care dispunem. Este o dezbatere foarte oportună să analizăm viitorul pentru a putea dezvolta zonele rurale. Trebuie să oferim astfel de servicii pentru toți cetățenii noștri și asta trebuie să fie în centrul tuturor uh, politicilor noastre. Avem datoria să ne asigurăm că toți cetățenii noștri beneficiază de un tratament echitabil și egal. Cred că asta este progresul pe care cu toții ne dorim să-l atingem. Mulțumesc, domnule Buchanan. Domnule Lenz, dacă doriți să oferiți o reacție, mulțumesc foarte succint. Înțeleg că împărtășim un obiectiv comun și anume posibilitatea unei, unui trai demn în zonele rurale. Am menționat provocările cu care se confruntă zonele rurale. Putem fi de acord cu acestea. Îmbătrânirea populației, uh, Uh, exodul uh, populației, chestiunile de mediu. lipsa investițiilor în infrastructură, problemele cu banda largă, care mm, pentru mine, uh, venind din Estonia, face parte din drepturile omului. Deci, iată, împărtășim foarte multe lucruri și la fel și dorința de a solicita o carte albă. Deci, haideți să facem în așa fel încât aceste deziderate să devină realitate și să putem modela viitorul. Mulțumesc! Merci, merci à vous, Monsieur Lanz, pour... Euh, Mulțumesc foarte mult, domnule Lanz, pentru această intervenție. Și din partea Comisiei NAT, bineînțeles, înainte de a vedea intervențiile spontane, și vreau să salut pe următorul vorbitor uh, următorul vorbitor pentru că de fapt el uh, este o persoană cu care ne-am înfruntat în nenumărate rânduri domnul uh, Jacob La. Am avut întotdeauna în minte această luptă pentru viața noastră, zonele rurale. Am, ne-am întâlnit în departamentul Lozer, în Franța, și dau cuvântul. Ne cunoaștem foarte bine. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte emoționat. De ce spuneți? Avem împreună voința de a face ca spațiul rural să renască. Și mă bucur că atât Parlamentul cât și Parlament, cât și Comitetul Regiunilor prin comisiile noastre s-au mobilizat în acest sens. Sunt un pic de îngrijorat personal când mă uit uh, și văd agenda uh, urbană și pe de altă parte când văd cum evoluează fondurile pentru zonele noastre rurale. Deci chiar trebuie să ne angajăm într-o luptă comună pentru a obține această carte albă pentru zonele rurale. Pentru pentru menținerea politicii eh, din zonele muntoase pe care Comisia a schițat-o, apoi menținerea agriculturii acolo, și s-a vorbit asta și ieri, dar asta prin intermediul unor reglementări care să se opună volatilității excesive a prețurilor produselor uh, agricole. Voința noastră este comună în acest sens, tot așa cum dorim, împreună produse și uh, producție localizate, circuitele scurte de consum și nu ne dorim niciun fel de fractură digitală bis, din potrivă dorim să, să ofere noi șanse acestor zone rurale cu condiția să existe solidaritate pentru a pune în comun resurse astfel încât uh, serviciile digitale să fie dezvoltate peste tot în aceste zone rurale și, domnule președinte, sunt foarte bucuros în acest hemiciclu la dumneavoastră că mm, să văd că putem să ne batem împreună pentru acest obiectiv uh, fixat mm, prin tratatul de la Lisabona, e vorba de coeziunea teritorială, de noi va depinde ca el să devină realitate și să nu fim fataliști, să nu credem că suntem condamnați la superconcentrarea uh, în zonele urbane și la deșertificarea zonelor rurale. Cred că coeziunea poate să meargă. Mulțumesc, domnule Blanc, pentru intervenția dumneavoastră. Domnul Rolpe are cuvântul. Ačiū gerbiamas pirmininkė, ačiū visiems, kurie organizavo šitą. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat această discuție, o dezbatere foarte importantă. N-am mai avut astfel de discuții și în trecut, însă cei care ascultă discuțiile noastre ar putea să-și tragă și ei concluziile. Eu m-am născut uh, la țară, am locuit acolo multă vreme, iată de ce Mă bucur că discutăm despre zonele specifice acestor problemele specifice ale acestor zone rurale. Vorbim, dar nu înseamnă neapărat că avem soluții, fie pe plan european, fie pe plan național. Cât privește incertitudinea legată de prețuri incertitudinea legată de evoluția viitoare a sistemelor noastre de sprijin și apoi faptul că tinerii nu prea știu dacă pot să rămână în zonele rurale. Ei, ei bine, vreau să vă spun că în țările balte, baltice cel puțin diferența de venituri între orașii zona rurală, uh, diferențele acestea sunt mari, de peste 1 și jumătate. Există diferențe nu numai în cadrul aceleiași țări, ci și, bineînțeles, între statele noastre membre respective. Există și aceste migrații specifice Uniunii Europene, în sensul că un lituanian o să câștige mai mult, bineînțeles, în Germania sau în Regatul Unit decât în țara sa, Lituania. E un fenomen nefast. Trebuie să vedem cum să nu mai există acest fenomen de migrație, cum să facem ca familiile să rămână împreună. Există multe multe provocări, știm asta, și programul uh, LIDER, de pildă, ca și altele, uh, ar putea să facă mai mult în acest sens. Am putea folosi fondurile structurale, fondurile de coeziune, împreună cu un program cum este acesta LIDER, pentru a rezolva problemele cu care ne confruntăm. Ieri, profesorul Israel a spus domnul profesor din Israel vorbea despre modul în care cei de la țară au sau nu acces la anumite servicii de bază mulțumită internetului. În Lituania, de exemplu, acoperirea cu servicii de internet este uh, mare, dar trebuie ca totuși oferta de servicii să fie bună pentru ca să se reducă diferențele dintre oraș și sat. Știm bine că e mai bine, e mai sănătos să locuiești la țară, cu condiția să ai niște servicii care să permită să alegi. Mulțumesc foarte mult, domnule Ropere. Cuvântul domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Eu consider că discuția de astăzi este foarte importantă pentru că și pe mine mă preocupă următorul lucru. Nu cred că în zona rurală avem doar o problemă demografică, ci și una democratică pentru că în oraș organizarea este mai bună, democrația se bazează pe o bună organizare și iată că apar discrepanțe. Deci cel mai mare cheltuitor de resurse fiind orașul, vine, vine apoi să impună prevederi pentru zona rurală, care se transformă în uh, zone de protecție naturală. Dar nu asta vrem să fim, că oamenii vor să și trăiască acolo. Eu consider că este foarte important ca zona rurală să fie susținută și prin pilonul al doilea. Noi, uh, politicienii din Comisia Agri, avem poate o perspectivă diferită asupra zonei rurale decât poate orășenii. Deci ar trebui ca diferitele fonduri să interacționeze pentru a privi ca mm, o preocupare centrală zona rurală. În, atunci când facem programe de promovare, trebuie să implicăm și baza pentru ca uh, aceasta se poate decide. Și apoi mai există și această problemă a cofinanțării. Eu am susținut teza că cofinanțarea este importantă. O anume parte de cofinanțare poate reprezenta o frână pentru um, eventuale proiecte nesăbuite. Deci 10-15% ar fi util să existe ca um, ca și cofinanțare. Mm, și mă adresez și colegilor din sală o întrebare cu privire la modul în care privesc cofinanțarea. Mulțumesc, domnul Agnew. Domnule președinte, îmi cer scuze că m-a ajuns așa târziu la această dezbatere, dar știți probabil că a avut loc o audier în ceea ce privește creșterea animalelor în altă uh, sală. Discutăm despre viitorul politicilor de dezvoltare rurale. Poate că putem să ne uităm la Scoția, care a pus accentul pe producția locală. Și cred că unul dintre aceste idei s-au născut în primările de la țară. Însă Uniunea Europeană este enormă și este foarte dificil să încerci să găsești o formulă care să se potrivească pentru toate țările, toate atitudinile, culturile și așa mai departe. În Scoția se pune accentul pe aspectul rural, vor să și răspundă de ceea ce fac. Și desigur, în Regatul Unit suntem o insulă foarte mândră, avem acest fenomen al gentrificării satelor. Atunci când eram eu tânăr, toți cei care trăiau la sat, se și născuseră acolo. Acum, cei care se mută la țară, par nu mai avea niciun fel de legătură cu traiul de acolo. Evident, dacă se creează aceste oportunități, imm au nevoie de Um, educație și infrastructura aferentă. Eu cred că există nevoia unei dezvoltări rurale, însă trebuie să avem grijă cum cheltuim bani. Este ușor să-i risipești pe proiecte grandioase. Avem însă un buget și um, nu cred că putem cheltui banii așa cum ne-am dorit. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Egniu. Dacă permiteți, am să-l invit pe domnul uh, Sikierski să ia cuvântul, domnul nostru președinte, pentru care aceste chestiuni rurale sunt atât de importante. L-aș invita să ne spună ce crede el despre această tematică. Tak, rzeczywiście, tak powiedział pan poseł Agniu. Mulțumesc. Într-adevăr, așa cum spunea domnul Agniu, se desfășoară uh, simultan altă audiere la Comisia Jure cu privire la brevete. Și unii dintre colegii noștri iau parte la acea audiere. Apreciez acțiunile uh, întreprinse de comisie pentru dezvoltarea rurală. Eu cred că se impune o abordare holistă vis-a-vis -vis de dezvoltarea rurală și locală. Și nu se practică neapărat întotdeauna în Parlamentul European. Mulți cred că cel de-al doilea pilon al politicii agricole comune rezolvă toate problemele zonelor rurale. Dar, de fapt, cel de-al doilea pilon este de regulă folosit pentru susținerea investițiilor în agricultură, în ferme, asta în baza diferitelor legislații naționale. Deci se folosește pentru rezolvarea problemelor industriei de procesare și, de fapt, foarte puține dintre fonduri sunt destinate dezvoltării rurale, foarte puține fonduri se alocă pe probleme ecologice. Se spune bun, dar există politici de coeziune, programe regionale uh, care ar trebui să acopere dezvoltarea rurală, însă cei care răspund de programele regionale uh, spun, dar mai există și pilonul 2. Iată, deci, această disparitate uh, în pofida tuturor investițiilor în zonele rurale. Problema numărul unu se referă la locurile de muncă. Și cred că se impune să promovăm multifuncționalitatea zonelor rurale. Infrastructura este importantă pentru dezvoltare și infrastructura poate să fie foarte costisitoare. De aceea, zonele suburbane sunt foarte importante. Pentru că asistăm la procesul de urbanizare iar aceste zone deseori sunt foarte dens populate. și aș dori să subliniez nevoia de coeziune teritorială. Nu ar trebui să existe discrepanțe, inegalități și ar trebui să evităm depopularea anumitor zone. Ar trebui să readucem viața înapoi în acele locuri. Ei bine, poate fi foarte costisitor acest lucru, să repopuleze anumite localități. Este o chestiune foarte complexă și cred că atât campele declarații de la Cork care au fost adoptate în interval de 20 de ani oferă sau acordă multă importanță zonelor uh, rurale și au o abordare foarte modernă în ceea ce privește dezvoltarea acestor zone. Mulțumesc! Merci, euh, président, pour... Euh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ne amintiți de dimensiunea globală a acestui subiect. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul domnului Lanță, domnului Lebuchanan, domnilor raportori, tuturora, tuturor celor care au intervenit, care au uh, intervenit decisiv în această discuție, arătând cât de importantă este dezvoltarea rurală și cât de preocupantă este ea astăzi, pentru că finanțările au cam scăzut și poate că e momentul să lansăm un apel și să ne angajăm și mai mult. Există această legătură între dimensiunea locală și cea globală. Niciodată această legătură n-a fost mai importantă și asta ne, trebuie să, ne, să se imprime și lucrurile, în lucrările noastre. Acum suntem uh, pe cale de a vedea ce facem cu politica agricolă comună după 2020. În acest exercițiu trebuie neapărat să abordăm chestiunea spațiului rural iar agricultura, bineînțeles, alimentația, siguranța și suveranitatea alimentare, mediul înconjurător, schimbările climatice sunt tot atâtea provocări. Și aș mai adăuga la asta și provocarea legată de dimensiunea teritorială. Ne întrebăm dacă dorim ca teritoriile noastre să continue să există, pentru că pericolele sunt multiple, s-a spus asta. Și apoi această carte albă. Eu coprezidez uh, uh, grupul de lucru Rumra împreună cu Mercedes Bresso. Aici avem o mare problemă cu Cartea Albă. În aceste condiții trebuie să revenim la această dimensiune a teritoriilor pentru viitorul agricol al Uniunii Europene. E vorba de o abordare intersectorială, de mobilizarea tuturora pentru a pune accentul pe această nouă dimensiune, dacă este să răspundem la uh, sfidările viitorului. Ați dorit asta când ați evocat serviciile, mobilitatea, comunicațiile, tot atâtea modalități și inovații care ne dau răspunsuri la problemele noastre politice legate de teritorii și de diversitatea lor. Dorim noi ca aceste teritorii să, să fie vii, să fie ocupate, să fie active. O astfel de reflexie trebuie să, se, să aibă loc în, în ajunul publicării unei astfel de cărți albe de care am vorbit aici și să punem accentul pe acele rețele care s-au evidențiat și la cele două conferințe de la Cork am participat și la prima conferință, dar și la a doua, din fericire, și aici avem această miză pe care nu trebuie să o ignorăm, ba din potrivă avem datoria de a orienta discuția și chiar de a pune în discuție faimoșii piloni ai PAC. Este vorba deci de această miză teritorială, miză politică majoră, iar noi avem datoria de a orienta de a ajuta Comisia în acest demers în perioada ulterioară. Mulțumesc tuturor pentru intervențiile deosebit de interesante, pentru această dezbatere, pentru că ne angajăm împreună pentru a această politică teritorială. Vă mulțumesc foarte mult! Proszę Państwa, teraz robimy, czy jeśli może jeszcze Panowie... Doamnelor și domnilor, dacă mai dorește și altcineva să ia cuvântul? O poate face acum. Dacă nu, facem o pauză acum și reluăm la ora 17. Când vom avea o reuniune comună a comisiilor INTA și AGRI. Vom discuta chestiuni internaționale, în prezența a doi comisari, domnul Hogan și doamna Malmström au confirmat participarea. Este o întâlnire de mare importanță pentru noi și uh, v-aș ruga să fiți prezenți. Dar dacă mai doriți să interveniți acum, dorește cineva? Și după această intervenție vom încheia reuniunea. Aș dori să mulțumesc comitetului, comitetului regiunilor pentru toate inițiativele luate în favoarea Comitetului regiunilor. Mulțumesc, domnule Sikorski. A fost o plăcere să participăm la această întâlnire și sper că vom continua să ne întâlnim în acest format uh, periodic pe viitor și așteptăm cu, așteptăm cu interes viitoarea întâlnire de acest gen. Ne bazăm și noi la rândul nostru pe această bună cooperare și aș dori să vă mulțumesc încă o dată. Reuniunea se suspendă până la ora 5.